prezinte aspecte negative. Dau acum cuvântul colegei mele. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru toate observațiile făcute și contribuțiile aduse. S-au exprimat uh, foarte multe uh, idei interesante și vă, mulțumit, vă mulțumim din suflet pentru contribuția dumneavoastră în ceea ce privește evoluția raportului nostru pe viitor ideea învățării continue este foarte importantă, bineînțeles, și trebuie să se oglindească în planurile noastre viitoare în ceea ce privește comunitatea energetică. Vreau să-i răspund domnului Turmes în ceea ce privește introducerea unei ierarhii, cum ar fi în politica de eliminare a deșeurilor, această ierarhie este foarte importantă, mai ales dacă vrem să aducem la o altă uh, centralizarea și descentralizarea. Avem nevoie de o ierarhie a normelor în ceea ce privește acțiunile de- decentralizate. Iar uh, doctrina Meroni, această speță este una foarte veche din uh, perioada Ceco, iar uh, curtea a um, făcut referire la um, uh, competențe executorii uh, prea dezvoltate, s-a făcut referire la acest lucru în ceea ce privește ACER, e vorba de um, organismele de reglementare naționale, dar una dintre opțiunile pe care le-am putea oferi ar fi că am putea să ne îndepărtăm astfel de constrângerile juridice și politice a acestei doctrine Meroni și să um, a, începem într-un fel de tabula rasa. O altă întrebare se, refera, se referea la, nivel la efectul de pârghie în ceea ce privește achiziționarea de gaze naturale, dacă ținem cont de aranjamentele în acest domeniu. Iar aici, ideea ar fi să oferim um, o situație de solidaritate mai solidă să, în calitate de uh, entități de achiziție, fără să um, respectând regulile antitrust, antitrust dar uh, iar acest lucru ar putea fi posibil făcând schimb de informații între companii, negociind cu un furnizor unic și încercând să oferim o platformă unică, dar toate aceste elemente, bineînțeles, trebuie să mai fie dezvoltate și să eh, și dacă aveți idei care să ne ajute, vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru această explicație. Dacă aveți eh, întrebări scurte, puteți folosi cartonașul albastru. Iată, o persoană, două, nu prea multe, trei, patru, vă rog, aveți cuvântul, 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Michel Lebrun din uh, Parlamentul Belgian uh, și membru al Comitetului Regiunilor. Vă felicit pentru faptul că ați organizat această întâlnire. Aș vrea să mulțumesc celor doi experți. Am și eu aceleași convingeri ca și dânsii. Uniunea Europeană are nevoie de o comunitate europeană a energiei și de un nou tratat, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de un nou imbold. Putem visa, trebuie chiar să visăm, dar drumul este încă lung și dumneavoastră trasați acest drum. Dar această comunitate nu va deveni realitate decât prin dacă obținem uh, sprijinul populației. Uh, și uh, comunitățile locale, autoritățile locale și regionale sunt foarte importante în acest sens. Și pactul, mării, uh, pactul uh, primarilor organizat de Comitetul Regiunilor uh, este foarte important pentru uh, solidaritatea acestei comunități. Eforturile um, pentru ca Comunitatea Europeană a Energiei să devină realitate va pune în valoare această importanță a, sprijin, uh, a sprijinului uh, populației. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Svoboda are, răspund, are cuvântul. O întrebare foarte pe scurt. Ați uh, realizat acest studiu, acum veți promova anumite idei veți continua uh, pentru că ideea este foarte bună, dar acum trebuie să intre în detalii și să se vadă cum se pot depăși obstacolele. Deci întrebarea mea este uh, care credeți că ar trebui să fie următorii pași? Anna Zalewska, Sejm Rzeczypospolitej. Anna Zalewska uh, din Seimul Polonez. Foarte pe scurt. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră, mulțumesc experților. O scurtă observație. Când vorbim despre măsuri pentru a consolida politica noastră comună în domeniul energiei, trebuie să fim foarte prudenți când folosim cuvântul tratat. Ar fi bine să dăm alt nume acestui document, să nu-l numim tratat. Dar, în așteptarea precizării formulei exacte ale acestei politici energetice comune, putem să ne bazăm pe strategia 2020. Printre cele șapte proiecte cheie din această strategie, nici unul nu dă importanță energiei. Poate ar trebui uh, să îmbunătățim lucrurile în acest sens. O ultimă intervenție, vă rog. Eh, eh, Cu microfonul, vă rog. Française. Euh, je n'ai pas revenir sur ce que reprezint Parlamentul Franței. Nu voi reveni asupra ceea ce a spus Pierre Lechie în legătură cu poziția Franței. Această dezbatere a fost foarte interesantă în orice caz și vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să vorbesc despre procentul reducerii gazelor cu efect de ceră din pachetul clima energie 3 ori 20 și faptul că anumite partide politice ar la 30% în loc de 20%, eu aș dori să examinăm bine această chestiune și să nu uităm condiționalitatea eforturilor internaționale, având în vedere această solidaritate internațională, dar cu condiții puse partenerilor internaționali, dacă se trece la 30% reducerea gazelor. Mulțumesc! Acum vă invit uh, să faceți observațiile dumneavoastră finale, vă rog. Um, Cum vom continua pe baza acestei, uh, acestui studiu? Noi, în calitatea noastră de avocați și de uh, profesori, nu putem decât să încurajăm dezbaterile uh, între avocați și profesori universitari. Cred că și organizația Notre Europe are un program în acest sens pentru uh, a încurajat dezbaterile pe marginea acestor idei. Asta putem noi să facem deocamdată, să încurajăm dezbaterile pentru a dezvolta aceste idei și mai mult. Aceste dezbateri trebuie să aibă loc la toate nivelurile posibile pentru că eficiența energetică și folosirea energiei este atât de importantă și bineînțeles că implicarea autorităților locale și regionale este foarte importantă în acest sens. Iată ce putem spune noi în legătură cu promovarea acestor uh, idei. Noi sperăm că uh, a, toată lumea își va putea însuși aceste idei care nu sunt proprietatea noastră. Mulțumesc! O ultimă observație în legătură cu uh, cuvântul tratat. Bineînțeles, am putea numi acest document altfel, am putea numi act unic, de exemplu, pentru că acel tratat a avut succes, dar nu s-a numit tratat, deci l-am putea numi act. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc încă o dată experților noștri pentru prezentările lor și pentru răspunsurile aduse întrebărilor dumneavoastră. Acum v-aș ruga să, vă, să mă ascultați cu atenție încă două minute, pentru că trebuie să vă dau informații importante în limba poloneză. Acum vom lucra pe grupuri de lucru. Primul grup de lucru se numește Securitate energetică, diversitate, solidaritate și interdependență în uh, oferta de furnizarea de energie. Președinții grupului de lucru vor fi domnul Hannes Svoboda din Parlamentul European și doamna Cecilie Tenford Toftby din uh, Parlamentul suedez. Raportor este colegul Jacek Sarășboschi din Parlamentul European. Acest grup de lucru um, își va avea lucrările aici, în uh, această sală. Grupul de lucru 2 se numește Piața Unică a Energiei, Concurență, Reglementare și uh, Politica Prețurilor în domeniul energiei. Co-președinții vor fi domnul Guillermo Mariscal Anaya din Parlamentul Spaniei și doamna Dina Ioana Vălean din Parlamentul European. Raportorul este domnul Felix Lavilla Martinez din Parlamentul Spaniei. Acest grup de lucru 2 se își va avea lucrările în uh, sala 3C050, adică vis-a-vis -vis de intrarea în această sală. Deci sala 3C50. Al treilea grup de lucru se numește energie și uh, mediu, uh, energii noi și regenerabile și tehnologii în aceste domenii. Copreședinții vor fi domnul Claude Turmes și domnul Jose Ignacio Palacios Suasti, Uh, din Parlamentul Spaniei și raportorul va fi domnul Jesus Alique López din uh, Parlamentul Spaniei. Și acest grup de lucru 3 își va avea lucrările în sala 1A002 uh, cu două etaje mai jos. Deci, practic, sub această sală, la etajul 1. și um, vă este indicat uh, drumul uh, spre aceste săli pe coridoare. Aș dori să cer raportorilor uh, să-și încheie rapoartele până la ora 9 mâine dimineață pentru că acestea să fie prezentate în sesiune plenară mâine. Mă tem că Raportorii vor avea multă treabă în această seară. În această seară, la ora 19.30, va avea loc un cocktail și apoi uh, um, de o, o cină. Vă rog să vă invit, vă invit acum pe toți la cocktail și la cină. În această clădire, în spațiul Ied Menuhin, de la etajul întâi din această clădire, aproape de sala în care își va avea lucrările grupul de lucru 3. Deci spațiul Yehudi Menuhin și uh, drumul spre acest spațiu este indicat. Ne vom întâlni și mâine dimineață, din nou în plenară, dar acum mergem la grupurile de lucru și apoi la cocktail și la cină. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și copreședintelui uh, din Senatul Spaniei. Mulțumesc! Dragi colegi, putem începe reuniunea? co în numele copreședintei și în numele meu propriu aș dori să vă urez bun venit la acest grup de lucru. Ne pare rău că nu putem să vă dăm uh, nicio pauză de cafea sau de ceai, dar știți că uh, puteți dispuneți de cafea și ceai afară, nu aveți însă dreptul să aduceți ceștile de cafea și de ceai înăuntrul sălii. Este o onoare pentru mine să încep acest grup de lucru și să mă prezint în fața dumneavoastră. Sunt Hanes Svoboda, sunt membru al Parlamentului European din 1996, uh, sunt membru al Comisiei uh, pentru Afaceri Externe și al Comisiei pentru Industrie și Energie. De asemenea, sunt membru al delegației cu uh, Asia Centrală și a delegației cu Statele Unite ale Americii. Ideea de bază este să nu repetăm dezbaterile pe care tocmai le-am avut în plen, ci să avem o uh, introducere scurtă, în realitate de către raportor și apoi o discuție. Îi voi da cuvântul copreședintei. Din păcate, la un moment dat va trebui să plec pentru că am un alt angajament. Permiteți-mi acum câteva cuvinte despre raportor. Domnul uh, Sarius wolski este de asemenea membru al Parlamentului European, a fost președinte al uh, Comisiei pentru Afaceri Externe și a elaborat un raport privind um, politica energetică. Acest raport a fost votat aproape în unanimitate. Am avut o cooperare foarte bună din partea celorlaltor grupuri politice și am ajuns la un consens larg. Dacă aveți amabilitatea să ne acordați atenție. Așadar, spuneam că am ajuns la un consens foarte larg pe aceste aspecte și uh, pe marginea promovării unei politici um, uh, externe și de securitate, de asemenea în domeniul energetic, unei politici comune. Vă spuneam că în trecut poate au existat niște divergențe în ceea ce privește um, motivele care au dus la criza gazelor, însă a existat un consens asupra faptului că această criză nu mai trebuie să se repete. Uh, este în curs elaborarea unei directive Uh, directivă care dă ocazia Comisiei să elaboreze niște planuri de prevenire și de asemenea dă ocazia guvernelor naționale să se implice în cazul în care ar exista o altă întrerupere a furnizării gazelor. Sunt uh, raportor din umbră din partea grupului socialiștilor și democraților pe acest text și sperăm să ajungem la un acord politic cu celelalte grupuri și să finalizăm acest text uh, până la sfârșitul uh, acestei luni. Doream așadar să vă asigur că sunt în curs activități diferite, suntem mm, foarte activi și încercăm să obținem acele rezultate care au fost prezentate de cei doi experți. Iată ce voiam să spun pentru început. Cred că și în această discuție trebuie să avem aceleași limite de timp și pentru început îl invit pe domnul Sarius Volski să prezintă câteva idei generale legate de subiectul nostru. Este unul din experții noștri de vârf pe acest uh, domeniu în Parlament. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Da, în cadrul acestui Parlament am început să reflectăm la o politică comună mm, privind energia din punct de vedere extern și din punct de vedere al securității încă din 2007 și Astăzi continuăm acest proces pentru că deținem um, articolele relevante din Tratatul de la Lisabona, articolul 194. Um, mesajul principal al raportului despre care vorbea domnul Svoboda este că Uniunea trebuie să aibă o voce unică și trebuie să acționeze, trebuie să acționăm împreună, să vedem energia numai din punct de vedere al comercializării și al economiei, dar și din punct de vedere al securității. Punctul de plecare este că am realizat din 2007 că există un eșec al pieței în acest context de criză, precum și un eșec al statelor naționale care nu uh, reacționează cum trebuie la această criză și de aceea trebuie găsite niște soluții la nivel comunitar. Din acest punct de vedere, am căutat o soluție europeană, pentru că Uniunea Europeană are obligația de a furniza uh, securitate tuturor membrilor și tuturor uh, cetățenilor. Am început să percepem energia ca un factor geopolitic, într-o întreagă dimensiune geopolitică și am transmis un mesaj conform căruia avem nevoie de o politică completă Uh, în acest domeniu la nivel european. Ca urmare s-a dezvoltat acel studiu sub corna lui Jacques Delors pe care tocmai l-ați auzit în cadrul conferinței noastre. Provocările principale în momentul în care testăm uh, fezabilitatea acestei politici țin de reconcilierea unei politici energetice în care avem nevoie de mai multă solidaritate cu voința statelor membre de, a de, de a-și determina propria structură a aprovizionării uh, cu energie. Din acest motiv, pentru a reconcilia aceste doi, acești doi factori divergenți, avem nevoie de niște precondiții, avem nevoie de o viziune și de o voință politică și trebuie să spun foarte cinstit că între poziția acestei instituții și având în vedere și poziția statelor membre, încă nu avem această viziune și această voință politică și, în al doilea rând, avem nevoie de instrumente legislative care sunt în curs de pregătire și care sunt destul, sunt modificate în cadrul um, Parlamentului nostru. Vorbeam despre directiva privind gazele naturale, care aproape este finalizată în cadrul instituției noastre, o susținem pe deplin, dar nu nu, nu suntem într-un acord complet cu poziția Consiliului, asta ca să folosesc un eufemism. Sigur că punem accentul și pe articolul 194 din Tratatul de la Lisabona, care permite concretizarea principiului solidarității și a securității aprovizionării cu energie într-un Uh, text legislativ. Instrumentele legislative și instituționale uh, necesare sunt propuse prin acest text legislativ. Unele vorbesc despre acțiuni de prevenire, începând cu monitorizarea și cu reacția la situațiile de urgență, măsurile de luat în caz de criză, măsuri care permit un transfer de prerogative de la nivel național la nivel comunitar și dotarea Comisiei cu dreptul de a interveni în cazul unei întreruperi masive a furnizării de energie, nu numai atunci când amenințarea um, are loc, ci și atunci când aceasta este previzibilă. Poziția noastră este următoarea. Avem nevoie de niște acțiuni comunitare în ceea ce privește investițiile în infrastructură, mai ales interconexiunea între sistemele statelor membre, uh, și din punct de vedere instituțional propunem ca Propunem ca noul organism, și anume înaltul reprezentant, uh, doamna Ashton, să fie să, să dispună de competențe și de obligații de a reacționa față de țările terțe care sunt furnizori sau față de țările care acționează ca țări de tranzit și acest lucru ar trebui să figureze în niște acorduri. Toate aceste propuneri fac parte din amendamentele depuse de Parlamentul European pe marginea propunerii Comisiei și pe marginea propunerilor venite de la statele membre. Ne-am confruntat cu o opoziție foarte clară din partea unor state membre care preferă să-și păstreze partea de aprovizionare în mod bilateral și să nu se alăture unor acțiuni comune. Și întrebarea cu care ne confruntăm acum este ce prerogative vor fi acordate pe baza articolului 194 către Comisie și către Consiliu conform acestui nou regulament nu vorbim chiar aceeași limbă cu raportul Dolor, dar nu excludem um, crearea unor uh, grupuri pentru aprovizionarea cu gaze și petrol. Dacă nu reușim să avem această punere în comună politicii de energie uh, riscăm să avem uh, probleme din punct de vedere al politicii prețurilor și din punct de vedere al întreruperilor atât de dramatice care au avut deja loc în trecut. Riscăm de asemenea și consecințe geopolitice din cauza lipsei de acțiune la nivel comunitar. Pentru că țările pot fi supuse un, unei presiuni energetice, presiune care poate fi utilizată ca o armă, chiar împotriva Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc uh, pentru această introducere foarte scurtă și foarte precisă. Acum sugerez să lansăm o discuție animată nu avem o listă, vă invit să vă ridicați mâna și să uh, vă spuneți numele. Nu este foarte ușor, dar vom încerca să lucrăm pe acest sistem. Domnul, domnul Vicari din Italia, veți fi primul care ia cuvântul, vă rog. Grazie, președinte. Doamna Vicari, mulțumesc, domnule președinte. Italia și-a consolidat mult în ultimii ani intervențiile pentru a-și îmbunătăți securitatea energetică. Coordonarea cu partenerii europeni, de asemenea, acțiunile întreprinse au obiectivul uh, de a diversifica rețelele de distribuție a energiei electrice și gazelor și realizarea unor noi capacități de stocare Uh, sporirea producției de energie din surse regenerabile, precum uh, și reluarea producerii de energie nucleară, precum și valorizarea resurselor naturale ale subsolului țării noastre. Legislația în Italia uh, evoluează în direcția simplificării autorizărilor pentru realizarea unor noi infrastructuri energetice considerate strategice, pentru Italia, mai ales în ceea ce privește distribuirea energiei electrice, precum și construcția de recuperare a gazelor naturale. Italia și-a dublat aproape în ultimii ani cantitatea de energie produsă din surse regenerabile și dă prioritate energiei nucleare pentru a-și reduce dependența de combustibilii fosili Uh, pentru a avea o poliție similară cu celelalte țări din uh, grupul G8. Prin simplificarea um, pro procedurilor de autorizare a extragerii hidrocarburilor, în care Italia este uh, bogată, precum și măsuri pentru protecția mediului. Acțiunile Italiei se înscriu în strategia energetică națională, care a primit o evaluare pozitivă recent și de, energie, și de Agenția Internațională a Energiei. Strategia energetică a Italiei se bazează are obiectivul um, ca 25% din energie să fie energie nucleară. Astăzi, uh, energie nucleară consumată este de aproape 0% și doar 50% din energie să fie din combustibili fosili. Astăzi, 85% de energie vine din, din surse, uh, din, uh, din combustibili fosili. Și solidaritatea energetică este importantă pentru noi. Responsabilitatea, uh, coresponsabilitatea partenerilor europeni este la fel de importantă. Grazie. Mulțumim. Are cuvântul domnul Balcitis. Ačiū, gerimas pirmininkė, gerimų kolegos. Tai pirmiausia... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în primul rând doresc să mulțumesc și Comisie și Parlamentului European. Vreau să mulțumesc tuturor acelora care au făcut eforturi pentru a transforma politica în sectorul energetic. S-au făcut niște pași importanți, s-au fixat niște priorități, există pachetul energetic care a fost adoptat și așa mai departe. Dar știm foarte bine că nu avem o piață internă a energiei și eu cred că nu avem din două motive. În ceea ce privește partea internă, direcția politicii de astăzi este de vină. Statele membre au politici uh, pe care nu le pun în aplicare suficient de bine. De asemenea, au state divergente în ceea ce privește politica energetică și de aceea nu se promovează ideea pieței interne. De asemenea, ne lipsește infrastructura necesară. Nu putem să vorbim despre o piață internă a energiei dacă energia nu este interconectată așa cum trebuie. Trebuie să avem o poziție comună în fața furnizorilor de energie. Și să ne, trebuie să ne gândim doar la criza gazului dintre Rusia și Ucraina. Atunci, 18 state membre au fost afectate. Cred că dependența noastră față de furnizori externi ar trebui să fie redusă. Ar trebui să promovăm, uh, să ne extindem și să ne îmbunătățim infrastructurile și să avem o uh, politică de achiziție a gazului în Europa cât mai rapid pentru a proteja interesele financiare ale statelor europene. Acest demers ne-ar ajuta ca pe viitor să evităm astfel de situații în care statele membre uh, care sunt foarte apropiate de uh, furnizori externi plătesc cu o treime mai mult decât alți consumatori. Acest lucru este în contradicție cu ideea comunității europene. Iar eu consider că ar trebui să ne gândim la interesele tuturor, la unitatea noastră în sectorul energetic, dacă dorim să avem o politică comună în domeniul energiei pe viitor. Ar trebui să luăm în considerare interesele și perspectivele tuturor celor 27 de state membre. Mulțumesc! Mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor pentru că sunt foarte conciși. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta a fost o zi foarte interesantă până acum și cu toate că nu sunt un expert în domeniul energetic, deja am învățat foarte multe. Poate că aș putea să fac întâi un comentariu cu privire la articolul 194 din tratat. Pentru că uitându-ne la acest tratat ne dăm seama că, la fel ca și alte articole, el a fost un fel de compromis. Deși în acest articol, la punctul 1, se spune competențele partajate sunt ale Uniunii Europene, mai ales în contextul pieței interne și în protecția mediului, dar la punctul 2 se spune că tratatul nu va afecta dreptul statelor membre de a determina condițiile de exploatare a resurselor uh, energetice. Venind dintr-o țară care în momentul negocierii tratatului credea că încă mai are resurse de energie, vă dați seama că acest articol a primit foarte multă atenție atunci când am uh, discutat uh, tratatul în Camera Lorzilor și în raportul nostru am atras atenția asupra acestui, acestei mici contradicții care complică situația, după cum am auzit și de la juriști mai devreme. Am trei întrebări. În primul rând, referindu-mă la ceea ce a spus raportorul nostru, domnul Sarius Volski, cu privire la discuțiile care au loc acum între Parlament și Consiliu privind securitatea furnizării, aprovizionării cu gaz, eu înțeleg că Parlamentul European dorea să includă în regulament un angajament al Comisiei de a dezvolta pe termen lung o strategie de uh, aprovizionare energetică. Acest element va rămâne în negocieri. Oare nu e o ocazie ca Parlamentul European să încerce să-și convinge, să-și convingă colegii din parlamentele naționale să supună guvernele la presiune pentru a se asigura că acest element rămâne în rezultatul negocierilor trialogului? A doua întrebare se referă la directiva cu privire la stocurile de petrol se cer uh, statelor membre ca până la sfârșitul 2012 să aibă rezerve mai mari de, de petrol. Și mă întreb dacă sunt dovezi acum cu privire la progresele care au fost făcute pentru extinderea capacității de stocare pentru aceste rezerve suplimentare. Și vreau să pun o întrebare legată de interacțiunea dintre securitatea aprovizionării și durabilitate. Pe termen lung, decarbonizarea economiei europene ar trebui, după cum am auzit, să reducă dependența de sursele externe de energie, dar nu cumva există și un risc ca această concentrare pe termen scurt asupra securității să reducă șansele noastre de a ajunge la o dezvoltare durabilă. Interacțiunea dintre aceste două elemente este una importantă și eu cred că necesită uh, atenție. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumim. Domnul Sarius va răspunde la întrebări. Eu fac parte din echipa de negociere cu Consiliul privind securitatea aprovizionării cu gaz. Eu nu cred că acesta este o piedică de nedepășit. Există și alte mici uh, piedici și Comisia este cea care va reuși să depășească aceste mici dificultăți și de asemenea trebuie să uh, depășească uh, situația pentru cazurile de urgență, mai ales sper să găsim o soluție înainte de sfârșitul lunii iunie. Domnul Enciu are cuvântul din Parlamentul European. Domnule președinte, um, Legat de siguranța, uh, asigurarea siguranței energetice pentru Uniunea Europeană, mie mi se pare că uh, eficiența energetică este foarte importantă, asigurarea eficienței energetice, atâta timp cât consumăm mai puțin, vom avea mai multă energie. Uh, Uniunea european uh, poate face acest lucru deja uh, avem uh, regulamente i hotărâri urmează ca ele să fie puse în aplicare este o faetă importantă în asigurarea energiei uniunii europene. legat de discuia de astăzi eu am câteva dubii sau tiu eu întrebări eu a vrea să ne punem întrebarea oare statele membre vor uh, putea fi convinse că uniunea europeană le va putea furniza securitatea energetică vitală pentru fiecare în parte? consider foarte important uh, acest lucru. Um, poate că fiecare stat membru trebuie să contribuie la piaa internă a energiei poate este nevoie în vederea eficientizării i a sustenabilităii ca fiecare ară să se specializeze pe un anumit tip de energie existența unei comunități energetice presupune să luăm în calcul fiecare caracteristică geografică socială economică astfel încât fiecare regiune a acesteia să beneficieze de o calitate asemănătoare a pieței energetice. trebuie însă să fim siguri că prin crearea unei piețe comune uniunea europeană va deveni garantul securității energetice a fiecărui stat. uniunea europeană trebuie să ia în calcul și să analizeze în amănunt problemele specifice fiecărui stat membru în parte să găsească soluțiile pe care apoi să le aplice în momentul formării comunității energetice europene. europa are nevoie de o politică energetică comună mai puternică și mai profundă. o comunitate energetică europeană nu și are justificarea în contextul conceptul european de solidaritate dacă nu cuprinde totui toate statele membre indiferent de situaia i posibilităile acestora de contribuie la piaa internă. efortul trebuie să fie colectiv i total nu trebuie să formeze doar un grup de state chiar dacă aceasta reprezintă un nucleu economic puternic al uniunii ci este necesar ca efortul solidar al tuturor statelor membre douăzeci și șapte reprezintă sine qua non a existenei comunităii energetice europene existena statelor membre i odată cu acesta a uniunii europene depinde de energie. Vă mulțumesc. Uh, Are cuvântul acum domnul din Parlamentul Franței. Aș vrea mai întâi să-l felicit pe domnul Sarius Volski pentru prezentarea sa introductivă. Sunt absolut de acord cu dânsul. Aș vrea să insist asupra faptului că aici e vorba de o chestiune capitală pentru Uniunea Europeană. E vorba de independența noastră energetică. <clears throat> Și toate <clears throat> țările Uniunii Europene și mai ales țările din Europa Centrală și de Est sunt vizate. Nu trebuie să ne ascundem după deget. De altfel, în raportul uh, care ne-a fost uh, ne-a fost furnizat, vedem clar că problema este mai ales dependența față de Rusia. Și în acest domeniu, ca și în multe altele, uh, în ziua de azi, facem tot felul de rapoarte, de vorbim mult, dar și sper că facem și progrese. Nu sunt sigur de asta, dar uh, ce e important este să trecem la ceva concret. Trebuie și să depășim uh, cadrul strict național, să depășim diferențele noastre naționale în cadrul în ceea ce privește strategia noastră față de Rusia, dar și în ceea ce privește producția noastră de energie. Este un subiect tabu pentru că în unele țări problema este energia nucleară. Eu sunt convins, absolut convins că, că pentru ca Uniunea Europeană să devină independentă, trebuie ca întreaga Uniune Europeană să folosească energia nucleară. Sunt convins de asta. Uh, mulți evită problema din pudoare, din anumite taburi, dar când cu adevărat vom fi confruntați cu această penurie de energie, sunt sigur că până la urmă toate statele europene vor accepta energia nucleară și cele statele care în momentul de față sunt recalcitrante, pentru că urgenta, urgența ne va impune această alegere. Aș mai face o ultimă observație. Am ascultat uh, cu interes prezentarea celor doi juriști, bineînțeles ei s-au uh, orientat pe, pe soluții juridice, dar cred că astăzi nu trebuie să ne gândim la noi tratate, noi texte de lege și așa mai departe. Trebuie să ne gândim ales dacă dorim să ne oferim această autonomie în domeniul energiei a Uniunii Europene. Articolul 194 ne oferă posibilitatea uh, cooperării sporite și cred că va trebui să folosim această posibilitate. Vinerea trecută a avut loc prima experiență de cooperare sporită în domeniul juridic și cred că acest lucru este un lucru bun. Cred că 14 state membre au adoptat această cooperare în domeniul divorțului Cred că este un lucru bun faptul că acest grup de state membre au hotărât să um, meargă înainte. Deci dacă un anumit număr de țări doresc să facă progrese într-un domeniu, trebuie să poată să o facă. Bineînțeles, celelalte state membre au și ele posibilitatea să se arăture lor. Deci cred că nu avem nevoie de noi texte de lege în acest domeniu, avem suficiente, ceea ce este necesară este, este voința politică, determinarea într-un domeniu absolut capital pentru Uniunea Europeană, la fel de importantă ca și securitatea, ca și apărarea. Cu siguranță ne vom confrunta cu crize foarte grave, de aceea astăzi trebuie să luăm hotărâri în acest domeniu, dar nu prin noi texte, noi tratate, ci prin voință politică de solidaritate între statele Uniunii Europene. Vă mulțumim! Urmează doamna Toia din Italia uh, din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc uh, să-mi exprim uh, aprobarea față de această inițiativă despre care am discutat deja de câteva ori în acest Parlament și mm, eu cred că acesta trebuie să fie un prim pas Uh, înspre uh, o consolidare a cadrului juridic. Deci nu sunt de acord cu colegul din Franța. Nu știu dacă eh, printr-un tratat ad hoc se poate face acest lucru sau prin alte uh, posibilități, alte, alte opțiuni, dar trebuie să există o bază, o bază juridică clară uh, pentru această uh, inițiativă. Voința politică este la fel de importantă uh, și Experiența din acest Parlament ne arată, așa cum am văzut în ultimii cinci ani, că atunci când dorim o politică europeană integrată, nu este suficientă uh, temeiul temei juridică al articolului 194. Având în vedere dificultățile uh, după criza gazului între Rusia și Ucraina și așa mai departe, uh, am văzut că avem nevoie de o politică economică europeană integrată în domeniul energiei și am avut în ultima vreme anumite uh, inițiative în această direcție. Deci avem nevoie pe de o parte de voință politică, dar pe de altă parte, având în vedere că trebuie să facem alegeri dificile, complicate în legătură cu integrarea energetică, avem nevoie de o consolidare la nivel juridic Sper că această inițiativă va uh, evolua în această direcție, înspre o soluție posibilă la nivel juridic. Aș vrea acum să reiau una dintre cele trei uh, cuvinte din titlul grupului de lucru și anume diversificare. Când vorbim despre securitate, ne gândim mai mult la a ne asigura calea liberă pentru, asigur, uh, pentru aprovizionare în energie și la solidaritate, dar ne gândim la sursele tradiționale de energie. Eu cred că altă cale de a asigura securitatea, deci uh, neindependență, deci independența Uniunii și deci lipsa de dependență față de anumite țări eh, furnizoare, mm, Rusia sau țări din Asia sau Africa. Deci am putea obține acest lucru prin diversificare. Poate această uh, afirmație vi se pare banală, dar Având în vedere că am decis uh, pachetul uh, 3 ori 20, dar spun acest lucru pentru că de multe ori se sube, se, nu se ia suficient uh, în considerare uh, consecințele acestor uh, decizii. De multe ori se spune că e vorba de ideologie, dar aici nu e vorba de ideologie. Este o exigență absolută aceea a diversificării și mă gândesc mai ales la energiile regenerabile, pentru care obiectivele prevăzute, precum și din, pentru țara mea, pentru 2020, sunt obiective dificile de aceea eu sper că, așa cum o facem astăzi prin anumite directive pentru eficiență energetice, energetică și în, econ- în domeniul economiilor de energie, sper că vor exista și obiective obligatoare intermediare, pentru că altfel va fi foarte greu să atingem obiectivele din strategia 3 20 Și închei, domnule președinte, spunând că atunci când vorbesc despre diversificare, nu mă gândesc la exigențele indispensabile de folosire energiei nucleare în toate statele europene. Este o alegere a fiecărei țări conform uh, um, modului în care diferitele țări doresc uh, să-și realizeze mixul energetic. Nu toate statele membre doresc să meargă pe aceeași cale eu fac parte dintre cei care nu sprijină această alegere pe care a făcut-o Italia pentru energia nucleară. Eu cred că e nevoie mai ales de eficiență pentru a face economii de energie și e nevoie uh, și posibilitățile tehnice pe care le avem astăzi ne va permite să ajungem la diversificarea mixului energetic pentru a obține asigurarea aprovizionării cu energie, deci lipsa de dependență, fără a include neapărat energia nucleară printre aceste opțiuni. Și închei subliniind aspectul legat de politica externă. Am adoptat, am, uh, o, uh, am realizat o reformă instituțională la nivel european și uh, astfel acum avem uh, acest uh, înalt reprezentant în domeniul politicii externe al Uniunii Europene și uh, cred că această persoană se poate implica și în acest domeniu al energiei și bunelor, în domeniul bunelor relații cu vecinii, nu doar din punct de vedere comercial, dar în general pentru a, a, avantaja relațiile cu a, celelalte țări. Mulțumesc. Thank you, sir. I would say... Domnul Cosiș din Croația. Vă mulțumesc, domnule. Eu aș spune că securitatea energetică poate să fie definită formal ca un fel de joc geopolitic Ceea ce înseamnă că problema este mai degrabă un joc, nu este o politică clară, simplă, directă. Dacă noi acceptăm această, această definiție a securității energetice ca un joc geopolitic, trebuie să subliniem faptul că uh, aici avem uh, vorba, avem uh, de-a face cu un joc uh, ca, în care nu câștigă nimeni. Noi vrem un joc în care toată lumea să câștige, dar atunci când ne luptăm pentru coridoare comune sau surse comune de gaz, de petrol, noi concurăm unii cu ceilalți la nivel global. Asia Centrală este cea mai bună ilustrare. Uh, au surse noi. China, India, Uniunea Europeană, Statele Unite se luptă pentru a obține influența asupra acestor resurse limitate din această parte a lumii. Așadar, eu aș spune că trebuie să fim conștienți de limitările reale care există de care ne, cu care ne confruntăm, confruntăm când definim această politică. Pentru că caracterul acestui joc rezidă în confruntare, în uh, interese conflictuale și arta acestui joc ar trebui să fie aceea de a minimiza conflictele și de a defini obiective comune. Când vorbim despre tehnologie, uh, avem uh, lupte între diverse companii. Cine va fi lider pe piață? Cine va Uh, fi în frunte în ceea ce privește tehnologiile de ultimă generație, pentru că compania respectivă va avea un avantaj strategic pe piață. Așadar, problema principală este aceea de a înțelege ce fel de joc uh, avem noi uh, în vedere. Serviciile de uh, de informații sunt de asemenea un actor în acest domeniu și ar trebui să cooperăm mai bine pentru a vedea care sunt limitările pe care le avem în definirea unei politici energetice europene comune. Mulțumesc. Mulțumesc și am să dau acum cuvântul uh, președintei, colegei mele. Domnul Campuș are cuvântul acum din Slovenia. Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Stimați uh, colegi, uh, dragi experți, trebuie să vă spun că a fost foarte interesantă această dezbatere și eu susțin această idee a unei politici energetice comune a Uniunii Europene. Dar uh, unii dintre colegii mei au menționat deja unele părți ale aceste, acestui subiect cum ar fi investițiile în energie în statele membre. În acest context, cred că e nevoie de multă înțelepciune, pentru că statele membre sunt la niveli, nivele diferite, niveluri diferite de dezvoltare și trebuie să se găsească un numitor comun, trebuie definiți niște parametri comuni. Iar definirea numitorului comun ne va permite în Uniunea Europeană să avem o echitate, o, o egalitate și dorim să inițiem pași comuni pentru a face progrese în domeniul energiei. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Edmund Rudbrat din Senatul polonez. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc lui Jacek Sarjvolski pentru introducerea excelentă pe care a făcut-o și pentru dezbaterea pe care o purtăm azi ascultând intervențiile colegilor, am avut senzația că toată lumea este are dreptate într-o oarecare măsură, dar e greu de văzut cum pot fi reconciliate toate aceste puncte de vedere diferite. Un lucru e sigur. Comunitatea europeană a energiei uh, sau politica europeană comună în domeniul energiei sunt vitale și trebuie să se bazeze pe solidaritate. Polonia a fost una dintre primele țări care s-au pronunțat în favoarea unui sistem comun de aprovizionare energetică. Și acest lucru se datorează circumstanțelor noastre specifice, atât politice, cât și cele care se referă la aprovizionarea limitată cu uh, gaz și petrol. Experiența noastră în trecut ne-a arătat că există anumite pericole potențiale și noi considerăm că o politică comună oferă diverse oportunități. Privind titlul acestui uh, grup de lucru, securitate energetică, diversitate, solidaritate și interdependență în aprovizionarea cu energie, eu nu cred că ar trebui să vorbim despre aceste trei elemente ca fiind uh, în concurență unul cu celălalt, pentru că fiecare dintre aceste elemente trebuie să fie parte din ecuația finală. Pentru că degeaba ai o diversitate a surselor dacă nu ai rețelele care să transmită energia către locurile unde e nevoie de ea. De asemenea, n-are rost să vorbim despre solidaritate dacă nu punem la punct infrastructura, dacă nu dezvoltăm spații de stocare pentru rezervele de energie pe care le generăm și pe care le importăm. Trebuie să ne asigurăm că aprovizionarea și stocarea de energie sunt uh, uh la adăpost de jocurile politice. Aceste trei elemente sunt diversitatea, solidaritatea, interdependența sunt vitale. De asemenea, economisirea energiei este o parte din ecuație. Am vorbit despre utilizarea eficientă a energiei, despre educarea oamenilor, despre cercetare pentru a găsi modalități de economisire a energiei. Și s-au luat deja unele decizii, chiar și în Polonia, care este în favoarea utilizării energiei uh, nucleare și avem uh, o centrală nucleară care va fi operațională până în anul 2020. Dar prima întrebare pe care o pun lui Jacek Sariusz-Wolski este ce viziune politică, ce voință politică uh, există Domnul Sărășvoschi a menționat faptul că viziunea și voința politică sunt importante, dar eu cred că noi căutăm acum viziunea, să nu mai vorbim despre voință. Chiar dacă ai o viziune, câteodată voința politică pentru implementarea acesteia lipsește. Aceasta este așadar prima mea întrebare. Cea de-a doua întrebare uh, eu sunt de acord cu cei care se întreabă cum vom putea să reconciliem contradicțiile. Studiile ne-au arătat că statele membre au interese diferite și e dificil să găsești puncte comune, să găsești acel, acest uh, cel mai mic numitor comun pentru ca toate statele membre să se pună de acord și, de asemenea, în statele membre sunt companii diferite care, din nou, au interese diferite, câteodată contradictorii. Așadar, vorbim despre solidaritate și întrebarea mea pe care adresez lui Iacek este cine va plăti pentru solidaritate? Mulțumesc! Thank you, Mr. Whitprat. And then, and the next speaker is... Mulțumesc, domnule Whitprat, doamna Chambizet din Senatul francez. Îmi cer scuze, și problemele energetice în Uniunea Europeană se caracterizează printr-o um, suprapunere foarte um, strictă, în sensul că totul este legat, toate elementele sunt legate între ele. Nu putem să nu luăm în considerare cadrul global al uh, problemelor energetice. De aceea, subiectul nostru de astăzi este legat direct de dezvoltarea surselor regenerabile de energie și de căutarea eficacității energetice. Subiectul nostru depinde de asemenea de crearea unei piețe unice a energiei care să se bazeze pe o rețea europeană de transport a electricității și gazul, gazelor naturale. Dezvoltarea energiilor regenerabile nu este sinonimă neapărat cu o mai bună securitate energetică. Energia solară sau noile generații de baterii utilizează metale rare ori aceste metale rare sunt extrase astăzi, mai ales de către China. Nu există o legătură automată între energii regenerabile și securitate energetică, chiar dacă aceste energii uh, fac parte din soluție. Aș dori să revin asupra principiului solidarității. Uh, Sigur, suntem cu toții de acord că este nevoie de solidaritate în Uniunea Europeană, mai ales în cazul unei crize a aprovizionării într-un stat membru. Această cooperare trebuie să uh, se facă prin intermediul unor rețele integrate în Europa. Aceste rețele sunt necesare și în măsura în care și în măsura în care uh, uh, cota energiilor regenerabile crește, uh, și în absența unei constante a electricității, trebuie să uh, fim pregătiți cu contribuții din partea celorlaltor state membre. Niciun stat nu poate să își reducă eforturile de investiții contând numai pe uh, producția statelor vecine. Mm, este de altfel ideea care se regăsea în intervenția colegului nostru care a vorbit despre energia nucleară. Directiva privind gazele, care este în curs de analiză de către mm, Parlamentul European, trebuie să se asigure și ea de acest lucru. Într-un moment în care vorbim foarte mult despre guvernanța economică, trebuie să dezbatem și problema guvernanței energetice. Este un element fundamental. În schimb, convergența mixului energetic european european nu trebuie să fie un obiectiv în sine. În funcție de elementele geografice și de aturile sale proprii, fiecare stat membru trebuie să-și adapteze propriul mix energetic și cred că această diversitate, pentru că fiecare țară ar trebui să poată să privilegieze anumite surse energetice, e bine, această diversitate poate duce la crearea unei comunități energetice și poate să facă ca statele să fie inter dependente. Dacă un anumit stat va pune accentul pe energie eoliană, la un moment dat va avea nevoie de electricitate din partea unui stat care utilizează energia nucleară, gazul sau cărbunele. Numai în acest mod va deveni comunitatea energiei un obiectiv realizabil. Um, trebuie să ne fixăm un termen de 10-15 ani și să mm, începem activitățile fără să mai pierdem timpul. Uh, un demers de cooperare întărită în afara tratatelor mi se pare soluția cea mai pertinentă în conjunctura actuală. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Următorul vorbitor, uh, Afif Demekiran din Turcia. Thank you very much. Mulțumesc! Stimați președinți, mă bucur să fiu aici și mulțumesc Parlamentul European și Parlamentului Spaniol pentru invitație. Sunt președintele grupului de prietenie interparlamentară Turcia-Spania, ceea ce îmi dă un alt sentiment foarte plăcut de a mă regăsi astăzi printre dumneavoastră. Când vorbim despre securitatea energetică, Sigur că nu trebuie să discutăm numai despre Europa, ci despre lume în ansamblul ei atunci când este vorba despre securitatea energetică. Și raportul dumneavoastră spune că în 2030 se, va exista o creștere de 40% a cererii de energie în comparație cu consumul de astăzi. Turcia, peste 15 ani, își va dubla consumul de energie. Statele securitatea aprovizionării statelor europene și securitatea aprovizionării cu energie a Turciei trebuie să fie luată în considerare în ansamblu, pentru că în calitate de țară candidată, Turcia este invitată la aceste reuniuni și de aceea vă rog să-mi permiteți să vă prezint una din um, îngrijorările mele, spunând că, deși reglementările privind energia din Turcia respectă pe deplin achiul comunitar din domeniul energiei, din păcate, nu există niciun criteriu de comparație. Uh, din, din păcate, spuneam, uh, uh, capitolul de aderare privind energia nu a fost deschis. Trebuie să deschidem acest capitol privind energia pentru a începe negocierile. Pentru că atunci când vorbim despre securitatea energetică în Uniunea Europeană, nu putem neglija Turcia. Turcia este localizată într-un spațiu în care 72% din rezervele mondiale de gaze naturale și de petrol se află în vecinătatea sa, adică în Orientul Mijlociu, în Caucaz și în Asia Centrală. pentru a putea avea o diversitate a aprovizionării cu energie în Europa, avem nevoie de noi surse, în plus față de Norvegia, Grecia, Algeria. Și Turcia este o rută posibilă. S-a vorbit despre Nabucco în repetate rânduri. Acordul interguvernamental a fost deja semnat. Unele persoane susțin că Nabucco nu va reuși să aducă suficiente gaze naturale, dar în 2015 vom începe o cantitate ă, de 8 miliarde de metri cub, care apoi va fi crescută până la 21 de miliarde, 31 de miliarde, îmi cer scuze. Poate că nu vom răspunde cerințelor Europei în totalitate, pentru că peste 200 de, pentru că uh, uh, cererea de gaz va crește cu peste 200 de miliarde de metri uh, cubi. Nabucco este numai una din rutele de aprovizionare. Știți că mai există și altele. Turcia, interconectarea între Turcia, Grecia și Italia. Știți că aprovizionăm deja uh, Italia și din Italia se poate direcționa uh, capacitatea către alte țări europene. Așadar, subliniez, Turcia trebuie să fie uh, un membru de plin uh, cât mai repede posibil și pentru a putea obține acest statut trebuie să deschidem capitolul de aderare privind energia. Și închei acum inter conectarea rețelelor electrice este deja disponibilă între Turcia și Europa și sincronizarea va fi operațională pe parcursul acestui an, ceea ce va permite comercializarea de electricitate uh, dinspre Europa spre Turcia și invers. În ceea ce privește energiile regenerabile, uh, conform pachetului uh, de 3 ori 20, spuneam deja că în 2020 20% din electricitatea europeană va fi furnizată din, energii regener- din surse regenerabile și de asemenea se așteaptă și o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Până în 2023, în Turcia se așteaptă o creștere cu 20%, ceea ce înseamnă că Europa va putea să achiziționeze mai multă energie verde din Turcia în uh, acea perioadă de timp. Turcia este uh, împotriva um, energiei nucleare, însă considerăm că aceasta va fi una din sursele posibile pentru energie în Europa și Turcia începe și ea uh, să ia în considerare un astfel de, de mers. Vă mulțumesc. Thank you. <coughs> Thank you, Mr. Demirkiran. Mulțumesc. Vom urmări cu mare atenție evoluțiile din Turcia. Domnul Boris Tradeschi, acum din Republica Slovacia. Aiuța. Slovensko je... Mulțumesc. Slovacia este țara cea mai afectată de criza de la începutul anilor 2009. Am fost foarte aproape de o întrerupere totală și pentru noi securitatea aprovizionării cu energie și diversificarea aprovizionării cu energie sunt niște elemente foarte importante. Și tocmai solidaritatea ne-a ajutat să uh, depășim dificultățile cu care ne-am confruntat. Am fost ajutați de către Republica Cehă, Germania, Franța, care ne-au permis să obținem gaze naturale printr-o aprovizionare inversată prin gazoduct. Însă problemele care stăteau în spatele acestei crize nu au fost încă rezolvate. În ceea ce privește soluțiile bilaterale în comparație cu cele europene, nu pot să nu subliniez cât de important este acest aspect, pentru că vorbim despre proiectele Nord Stream, South Stream, Nabucco. Toate aceste proiecte în toate aceste proiecte sunt implicate și guverne și companii uh, private, însă nu știu ce rol poate juca Uniunea Europeană în aceste negocieri și nu știu cum Uniunea Europeană poate garanta volumele de aprovizionare. Construcția acestor gazoducte, de fapt, duce la reducerea capacității propriilor noastre rețele, 100 de milioane de metri cubi, ceea ce înseamnă un nivel destul de ridicat de capacitate utilizat în proporție de 90% și din punctul de vedere al intereselor economice ale țărilor noastre, uh, aceste gazoducte sunt uh, amenințate. Acum, în afară de gaze naturale, trebuie să vorbim și despre electricitate. Aici se prevede o creștere a consumului de electricitate uh, de ordinul a 20%. Am auzit chiar despre o reducere de 20% prin economiile de energie, dar având în vedere resursele alternative, noi considerăm că trebuie să evoluăm spre o utilizare mai uh, puternică a resurselor nucleare. Aceasta este direcția pe care o urmăm în Slovacia, pentru că ni se pare că este singura posibilitate pentru a răspunde creșterii consumului de electricitate. Și un aspect despre care nu am auzit încă. De fapt, s-a referit doar colegul din Turcia la acest subiect. Ei bine, cea mai ieftină formă de energie este cea pe care nu o consumăm. Deci economiile de energie trebuie să uh, se bucure de o abordare unică, de o abordare comună din partea noastră, pentru că în cadrul Uniunii Europene există uh, diferențe prea mari între statele membre. Însă, Știu că țările din regiunea mea aveau un consum cu 40% mai mare uh, față de PIB în comparație cu țările avansate din punct de vedere economic și cred că trebuie să reflectăm la asta. Mulțumesc. Urmă, ultimul vorbitor de pe lista mea, domnul Andrei Gruzev din uh, Parlamentul European. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în această seară, a, ba da, mai este cineva, vă rog să vă scrieți numele. Acum domnul Gruzev din Parlamentul European. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc să vă mulțumesc că ați subliniat că Parlamentul European, cum spunea domnul Sariusz Volski, se concentrează deja de mai mulți ani pe definirea securității energetice și pe importanța acesteia pentru Uniunea Europeană și raportul din anul 2007 a fost una din bazele care a servit la convingerea Uniunii Europene în totalitatea sa să introducă niște măsuri în această materie în tratatul de la Lisabona și în același timp am subliniat că politica energetică face parte din jocurile geopolitice și acest lucru este corect. Fiecare jucător, între ghilimele, dorește să aibă succes și în calitate de Uniune Europeană nu putem să fim pasivi în acest joc, nu putem să ne mulțumim să-l privim din afară, trebuie să fim și noi niște jucători care să încercăm să obținem câștig de cauză, să obținem securitatea energetică și un bun mix energetic, așa cum a subliniat fiecare participant la această dezbatere. Trebuie de asemenea să garantăm uh, posibilitatea uh, creării într-un mod independent a mixului energetic în fiecare stat membru. Întrebarea mea către domnul Sariuș Volski se referă la rolul vecinilor noștri în această uh, securitate energetică. Mă refer mai ales la țările vecine care fac parte din parteneriatul estic. Uh, care este rolul țărilor de asemenea care participă la politica europeană de vecinătate. Pentru moment, dezbaterile noastre s-au concentrat pe cadrul intern și uneori uh, uităm acești parteneri extrem de importanți din punct de vedere al securității aprovizionării și din punct de vedere al stabilității. E vorba de țările partenere care joacă și ele un rol primordial pentru Uniunea Europeană. Aceasta este prima mea întrebare și a doua întrebare. Avem tendința să ne concentrăm pe sursele de energie tradiționale și pe partenerii din Orientul Mijlociu, din regiunea Caspică și din Africa uh, și din Marea Nordului, îmi cer scuze. Însă, în prezent uh, se descoperă noi locuri care pot ascunde zăcăminte energetice de mare importanță, ca de exemplu zona arctică. Care este abordarea noastră față de această regiune uh, a lumii unde există zăcăminte de petrol și de gaze naturale în mari cantități? Chiar dacă ar trebui să rezolvăm pentru început niște conflicte legate de autoritatea asupra acestui teritoriu arctic și cred că primii pași au fost făcuți deja în acest sens între Norvegia și Rusia. A treia întrebare pe care doresc să o adresez se referă la acea oboseală a procesului de aderare care ar fi cauza acestei oboseli legate de o nouă politică comună și de un nou tratat. Întrebarea mea se adresează raportorului și este următoarea. Cum putem depăși această stare de oboseală? Cum putem depăși această abordare ostilă față de schimbarea în materie de tratate, față de inovații în acest sens? Putem să ne limităm la această explicație că ne-am săturat, că suntem obosiți de acest proces de aderare, de acest proces de schimbare continuă a tratatelor și să abandonăm acest proces? Nu cred că ar fi o cale bună de urmat și întrebarea pe care ar trebui să ne o adresăm uh, ar fi să găsim care este explicația și să introducem schimbări. Urmează doamna Simona Vicari din Parlamentul Italian. Sí. Am luat deja cuvântul mai devreme, dar discursul președintelui, care a dus la o dezbatere interesantă, mă face să intervin din nou câteva momente pentru a relua câteva idei din prima intervenție. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei dezbateri um, de astăzi și de mâine pentru că ne-am întâlnit și cu alte ocazii, dar cred că aceasta este cea mai importantă întâlnire și cred că nu vom putea întâlni uh, și cu alte ocazii pentru a aprofunda discuțiile noastre. În ceea ce privește situația Italiei uh, și în raport cu alte intervenții care au um, și discursul colegilor, în comparație cu situația Franței sau Poloniei, eu cred că cooperarea, faza de cooperare este cea mai utilă și cea mai fezabilă în momentul de față. nu înseamnă că posibilitatea de a avea un act unic sau tratat nu ar putea fi și această opțiune, dar aceasta cred că ar trebui să fie considerată ca faza finală a unui uh, demers după o activitate de cooperare, de experimentare a solidarității în domeniul securității energetice și deci trebuie să fie o finalitate și nu un neapărat un punct de plecare. Cred că și pentru Uniunea Europeană trebuie să se aplică, aplice principiul că alegerile trebuie să fie făcute la nivelul cel mai scăzut posibil și anume de la nivelul statelor membre. În 2050 pentru 2050, practic toate statele membre și-au dat obiectivul de a avea de a se baza mult mai puțin pe energiile fosile care se vor epuiza încet încet și deci în acești, acești 40 de ani care îi avem în fața noastră ar trebui să fie uh, consacrați unei faze de tranziție în care uh, sursele diversificate de uh, aprovizionare trebuie să fie folosite cât mai mult pentru uh, a compensa sursele care uh, devin uh, din ce în ce mai puțin bogate în energie. Guvernul italian are un program în acest sens și aș dori să amintesc faptul că acum câteva luni și președintele Obama a prezentat a, vorbit uh, despre un proiect de producere a energiei nucleare uh, printr-o într-o centrală de a patra generație care va fi construită în uh, Statele Unite. Italia, chiar dacă face parte din grupul G8, este singurul stat din grupul G8 care nu are nicio centrală nucleară. Și um, noi am dorit să insistăm uh, asupra acestui aspect pentru a asigura o anumită autonomie uh, țării noastre și uh, la puțini kilometri uh, de granița uh, Italiei există o centrală nucleară în Franța, de aceea este ilogic să nu avem o centrală nucleară și în Italia. S-a vorbit adineauri despre directiva pentru gazele naturale. Aș avea următoarea întrebare. Dacă bine am înțeles, această directivă um, este în discuție și aș vrea să știu dacă se prevede în cadrul acestei directive uh, posibilitatea realizării unor interconectări ale rețelelor statelor membre pentru a ajunge la un nivel minim de sprijin în domeniul securității energetice. Vă mulțumim, doamnă Vicari. Înainte de da cuvântul următorului vorbitor, domnul Hane Swoboda dorește să ne spună câteva cuvinte înainte să trebuiască să ne părăsească. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să fac câteva observații foarte scurte, în număr de trei. Dat fiind că acest subiect este foarte important și eu am Vreau să spun că am prezidat mai multe astfel de discuții, iar aceasta este cea mai interesantă dintre ele. Sunt de acord întru totul cu ce a spus doamna Vicari. În ceea ce privește diversificarea, bineînțeles, există mai multe posibilități de diversificare. Putem vorbi despre gazoducte, dar nu uitați că cea mai bună diversificare o reprezintă diversificarea rutelor și a surselor energetice. Fiindcă adresa, adesea vorbim numai despre uh, rute, așa cum a spus colegul din, Cehos, din, uh, din Slovacia, s-ar putea um, să se diminueze furnizarea de gaze către o țară dacă ruta se îndreaptă într-un alt uh, loc. Iar noi, Parlamentul European, uh, dorim să avem și noi surse energetice, nu numai noi rute energetice, oricât de greu ar fi, dar așa cum a spus și colegul din Turcia foarte, foarte clar, acest proces uh, este unul treptat, uh, așa cum este și în cazul Nabucco. În ceea ce privește tratatul, cred că un nou tratat care să modifice tratatul de la Lisabona nu este o idee prea fericită. Așa cum am înțeles eu din, uh, din uh, spusele vorbitorilor, e vorba despre un tratat care să nu amendeze tratatul de la Lisabona, ci să i se adauge acestuia. Fiindcă altfel uh, nu ajungem nicăieri. Iată, deci aceasta este părerea mea. Ar trebui să ne concentrăm asupra acestui aspect. Iar în ceea ce privește uh, Ultima întrebare, nu vreau să intru aici în sfera de competențe a raportorului, dar uh, eu sunt implicată în negocierile cu Consiliul privind aprovizionarea cu gaze, iar noi încercăm să consolidăm uh, liniile, conexiunile necesare pentru a asigura um, alimentarea cu gaze la nivel maxim, iar uh, toate țările încearcă să facă acest lucru. Nu este o alegere aici dacă uh, Comisia consideră că aceste investiții sunt importante, atunci ele trebuie efectuate. Iar în cadrul programului de redresare economică am hotărât, la nivelul codeciziei între Consiliu și Parlament, o sumedenie de investiții care au deja loc, deci această chestiune nu pică din cer, ca să spunem așa, ehm, se întâmplă deja și merge în această direcție, este foarte important ca în trei ani toate țările membre să poată garanta furnizarea de plină cu gaze naturale dacă se înregistrează probleme uh, cu unul dintre elemente. Această regulă N-1 este inclusă în linii mari, oricare ar fi formularea specifică, dar acestea sunt principalele elemente ale aprovizionării cu gaze naturale. Nu este vorba doar de o chestiune teoretică, ea va fi uh, va deveni legislație și sperăm că va fi deja luat o hotărâre în luna iunie. Iată ce aveam eu de spus um, privind această dezbatere foarte interesantă. Vă mulțumesc foarte mult din partea Parlamentului European. Îmi cer scuze că trebuie să plec, dar vă las uh, în mâna unei președinte uh, foarte fermecătoare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Svoboda. Voi uh, face tot posibilul, dar nu cred că pot să mă ridic la înălțimea dumneavoastră în rolul meu de președinte a ședinței. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Tereza Riera, membru al Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să spun că sunt într totul de acord cu rezumatul făcut de domnul Svoboda. Aș dori să mai ridic totuși un aspect. Această dezbatere fascinantă pe care o desfășurăm la ora actuală, într-o perioadă în care încercăm uh, să ne stabilim o poziție, nu ar trebui să omită faptul că dorim o politică energetică europeană, dar și o politică de mediu. Pentru a, iar pentru a putea garanta aprovizionarea energetică, trebuie să să nu ne mai gândim la o singură sursă, sursă energetică. Sursele energetice sunt de două feluri, uh, combustibil fosil și, nucle- și um, sursa nucleară. Combustibilul fosil nu numai că este limitat și creează o dependență de țări terțe, uh, este și foarte mare producător de emisii cu efecte de gaze cu efect de seră. Energia, energia nucleară pune probleme de siguranță, de securitate, precum și a deșeurilor nucleare. Chiar dacă, la ora actuală, trebuie să recunoaștem, aceste două surse de energie sunt foarte necesare astfel încât trebuie să ne îndreptăm privirea în altă parte. Acest lucru este valabil și în cercetare și în acest domeniu înregistrăm progres în ceea ce privește combustibilul fosil, unde avem uh, procedee de captare și sequestrare a carbonului. Ne îndreptăm uh, către un combustibil mai nuclear. În domeniul nuclear înregistrăm progres în ceea ce privește tratarea deșeurilor și chestiunile legate de siguranță. Și uh, facem pași mari în ceea ce privește energia curată. În primul rând, aș vrea să facem o diferență între cercetarea energetică și politica energetică. În ceea ce privește cercetarea, trebuie să fim deschiși, să investim masiv, fiindcă din istoria științei învățăm că nu știm niciodată de unde sare iepurele. Iar în ceea ce privește politica energetică, așa cum au spus și colegii, Trebuie să, trebuie să nu uităm că diversificarea este cheia și un mix energetic echilibrat. Încercând să rezolvăm problema furnizării cu energie, electri- eh, cu energie și să în același timp să rezolvăm problemele de mediu și problemele costurilor eh, energiei. În ceea ce privește Uniunea Europeană, așa cum au spus colegii, noi ne-am ocupat de Uh, siguranța um, furnizării de energie de foarte mult timp. Deci, după părerea mea, am depus un efort legislativ considerabil în ceea ce privește stabilirea unor temelii cu privire la securitatea aprovizionării cu energie. În același timp, am încercat să ne ocupăm cu întregul lanț de la producție până la consum. Și aici există trei elemente, trei uh, Uh, linii pe care trebuie să le urmăm. Mai întâi este vorba de o piață internă cu toate, mm, cu toate cele aferente, cum ar fi interconexiunea, rețelele și așa mai departe. Trebuie să um, promovăm în continuare economiile energetice și, uh, în continuare, bineînțeles, uh, energia regenerabilă. Am înregistrat foarte mult progres în uh, ultimii ani și aceasta este propunerea mea, fiindcă, după mine, aceasta este calea de urmat adecvată. Doamna președinte, acum dau cuvântul doamnei Mastronauro din Italia. E, grație, Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Împărtășesc și eu uh, o parte dintre observațiile făcute de colegi, uh, câteva idei care mi-au fost insuflate uh, atât de discuțiile din sesiunea plenară, dar și din acest grup de lucru. Eu cred că o idee care a apărut clar este faptul că cu toții conștientizăm importanța unei politici, politici energetice comune. Dar au apărut și diferențe fundamentale uh, atât în obiectivele și prioritățile statelor membre, precum și în legătură cu alegerile mixurilor energetice, precum și au apărut și anumite manifestări de egoism din partea anumitor uh, state uh, mai independente în domeniul aprovizionării cu energiei. Mi se pare clar faptul că a reieșit că suntem de acord cu experții uh, că este oportun un nou tratat uh, pentru domeniul energetic și domnul Svoboda a confirmat acest lucru. În acest moment, Uniunea Europeană în Uniunea Europeană este nevoie de cooperare în acest domeniu. Avem nevoie de mai mult decât de reguli, de acte concrete. Cred că trebuie să se consolideze toate intervențiile care um, permit statelor membre să vadă care este avantajul de a acționa împreună și nu trebuie să se pună accentul pe obligații. Este fundamental, după cum s-a spus și în dezbaterea generală, că trebuie să se consolideze investițiile în infrastructura energetică, precum și stimulentele pentru economiile de energie. O altă idee interesantă a fost aceea a unei aprovizionări comune pentru uh, a da o putere de negociere mai mare și pentru a oferi prețuri avantajoase la energie pentru statele membre. Nu cred că există altă cale de a convinge statele membre mm, să-și piardă puțină suveranitate într-un sector strategic pentru economiile lor decât posibilitatea de a li se da un semnal clar de oportunități și conveniență și nu de obligații și în numele principiului uh, solidarității. Mulțumesc! Thank you very much. The next speaker... Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul uh, Ivan Nicolaev Ivanov din Bulgaria. Mulțumesc, doamnă președinte. pentru a relua ceea ce a spus colega din Slovacia, eu cred că dacă există o țară care a fost mai mult afectată de criza gazului decât Slovacia, aceasta a fost țara mea, Bulgaria. Deci am putea spune că nicio țară nu are interes mai mare de a se crea o comunitate europeană a energiei decât Bulgaria. Ideile exprimate aici în legătură cu uh, comunitatea europeană a energiei și cadrul juridic pentru aceasta um, sunt idei uh, foarte încurajatoare pentru statele membre și pentru țările candidate. Aș vrea să menționez trei elemente, după părerea mea, foarte importante. Este evident că securitatea energetică a Uniunii Europene poate fi asigurată cel mai bine prin uh, interconectări, prin crearea legăturilor dintre rețele, se permite fiecărui stat membru să aibă um, un furnizor de rezervă pentru fiecare sursă de energie. Acest lucru este important mai ales pentru gazele naturale. Uh, un alt element important menționat de unii dintre vorbitori este nevoia de a îmbunătăți în mod substanțial um, eficiența energetică. Spun acest lucru pentru că statele fostre membre ale pactului de Șavarșovia, statele din uh, centrul și estul Europei, au o mare parte din economia lor uh, care um, consumă foarte multă energie. Deci îmbunătățirea eficienței energetice înseamnă uh, sporirea securității energetice. Astfel, consumul de energie scade și deci nevoia de resurse energetice scade. În fine, aș vrea să mă refer la viitorul energiei nucleare. Este evident că energia nucleară este o parte foarte importantă a energiei Uniunii Europene în secolul 21. Uh, în același timp, uh, apar aici trei probleme. Dacă construim mai multe centrale nucleare, acest lucru nu înseamnă că securitatea noastră energetică va fi uh, îmbunătățită. Bulgaria se bazează pe mm, foarte mult pe un singur furnizor în uh, energia, în furnizarea energiei sale. Deci, uh, dacă această țară construiește încă o uh, centrală nucleară, acest lucru nu ne îmbunătățește nouă securitatea energetică. În al doilea rând, Uh, energia nucleară se bazează pe o sursă fosilă uh, și anume uraniul, care este o resursă finită ca și uh, cărbunele sau petrolul. Nu este sursa de energie cea mai promițătoare. În fine, ne confruntăm în continuare cu următoarea întrebare. Ce face fiecare țară cu deșeurile nucleare? sunt statele noastre care construiesc centrale nucleare gata să se debaraseze de deșeurile nucleare pe propriul lor teritoriu? Pentru că dacă exportă deșeurile înspre alte țări, eh, se riscă să se creeze același tip de dependență pe care o uh, avem noi astăzi față de petrol. Uh, pentru că, într-o bună zi, o țară poate să spună nu vă mai acceptăm deșeurile nucleare. Wolf. Mai am doi vorbitori pe listă, domnul Gertful și domnul Jean Bizet. Aș propune că după domnul Bizet să dăm cuvântul domnului raportor, pentru că s-au pus multe întrebări și cred că are nevoie de timp pentru a răspunde la acestea. Are cuvântul domnul Gertfeld de la Comitetul Economic și Social și ultimul vorbitor va fi domnul Jean Bizet. Sunteți de acord? Bine. Domnul Gertfurt are cuvântul. Doamnă președinte, eu vreau să iau cuvântul încă o dată pentru că vreau să mă exprim ca reprezentant al Comitetului Economic și Social European în această dezbatere și să fac referire de asemenea și la vizul pe care noi l-am dat în acest domeniu. Vorbim despre înlocuirea energiei din combustibil, pe baza combustibilor fosili, trecerea la energii regenerabile, la energie nucleară, dar vorbim aici de electricitate, iar partea cea mai mare a ne- nevoii de energie din Europa nu este sectorul electricității, cu toate că acesta este într-adevăr foarte important. Nu, nevoia mai mare este în alte sectoare, ca sectorul, ca industria chimică, industria uh, transporturilor, uh, încălzirea, și așa mai departe. Și de aceea, în această dezbatere despre gaz și petrol, vreau să atrag atenția asupra faptului că uh, cărbunele este resursa care, din care avem cele mai mari rezerve deocamdată. S-a spus astăzi despre Uh, dezvoltarea tehnicilor de captare și stocare a carbonului. Această tehnică există și este sofisticată. Întrebarea este dacă avem și capacitățile de stocare și aici uh, lucrurile sunt mai controversate. Cred că ne aflăm în fața unei dileme acum și anume această tehnologie a captării și stocării carbonului necesită energie suplimentară și de aplicare la scară largă, atunci vom utiliza și mai repede această resursă scumpă care este cărbunele, decât dacă nu uh, utilizăm tehnologia de captare și stocare. De aceea, din punctul meu de vedere personal, ar trebui să, avem o, să dezvoltăm o tehnologie, o altă tehnologie, pentru că în momentul de față discutăm despre schimbările climatice și dacă, într-adevăr, acestea uh, se, dovedește foarte clară legătura carbonului cu schimbările climatice, atunci va trebui să punem în aplicare tehnologiile de captare și stocare. Dar atâta vreme cât nu se dovedește foarte clar această legătură, cred că ar trebui mai bine să utilizăm carbonul cu randamentul cel mai mare posibil și deocamdată să nu uh, punem accentul pe captare și stocare. Pentru că, vă spun încă o dată, uh, rezervele de carbon sunt cele care uh, se vor menține pe durata cea mai îndelungată dintre toate rezervele. Mulțumesc, domnule Wolf. Ultimul vorbitor din această seară este domnul Bize. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte pentru că mi-ați dat din nou cuvântul, aș dori să pun accentul pe urgența de a răspunde propunerii pe care ne-a făcut domnul președinte Buzek și domnul Jacques Delors, o propunere foarte pertinentă de crearea unei comunități europene a energiei, tocmai pentru că există o perioadă pentru oamenii politici, care e o perioadă foarte lungă în general de timp, de lucru și o perioadă mai scurtă pentru uh, Uh, președinții de companii. Tocmai ne redresăm după o criză foarte gravă din 1929. Nu ne-am mai confruntat cu astfel de crize și acum, în mod logic, ar trebui să asistăm la o redresare. În uh, contextul uh, strategiei UE 2020, cred că uh, am dat dovadă de anacronism dacă nu am implementat această comunitate europeană a energiei cât mai rapid și să începem cu acele țări care astăzi sunt pregătite și sunt de acord cu acest concept, tocmai prin intermediul unei cooperări întărite și apoi se vor alătura și celelalte țări, astfel încât să asistăm și la o scădere a prețurilor la energie de pe piață, o scădere de care avem nevoie în această perioadă de relansare economică. Iată motivul pentru care insist că este urgent să se ia o decizie. Thank you, Monsieur Bizet. And then I will leave, let the word... Vă mulțumesc, domnule Bizet. Am să dau acum cuvântul raportorului nostru, domnul Iacek sariș Mulțumesc, domnule președinte varietatea subiectelor care au fost uh, abordate în această dezbatere nu îmi dă posibilitatea să mă refer la toate comentariile, așadar am să fiu selectiv. În primul rând, vreau să mă refer uh, la cele spuse de vorbitorul din Lituania, care a subliniat importanța pieței interne. Au fost mai multe persoane care s-au referit la piața internă, dar uh, acestea țin de grupul de lucru 2 și uh, considerentele de mediu țin de activitățile grupului de lucru 3. Așadar, n-am să intru în detalii. Nimeni nu neagă importanța pieței interne în domeniul energiei. Toată lumea admite că aceasta este o parte importantă a construcției uh, globale a pieței interne. Comentariul meu însă va fi în același timp o întrebare putem să avem o piață internă, o piață unică, fără o securitate unică. Putem să liberalizăm piața, să avem o circulație transparentă, liberă a energiei, dacă avem niveluri diferite de securitate și aprovizionare cu energie? Acesta e o întrebare retorică care vrea, prin care vreau doar să vă indic faptul că cele două elemente sunt interconectate. Uh, să răspund lordului Roper, care a adresat mai multe întrebări. Ce m-a surprins în ce ați spus dumneavoastră a fost uh, faptul că Marea Britanie a fost refractară atunci când am discutat despre securitatea energetică și acum când vede că rezervele sale se împuținează, este din ce în ce mai pregătită să se angajeze în această dezbatere. Uh, și Charles Tannock este aici. Charles, îți aduce aminte cât de dificil a fost să îi convingem pe colegii noștri politică comună în acest domeniu. Comentariul meu ar fi că ieri aveați uh, gaz și petrol, mâine veți fi săraci și sunt alte, și alte țări care au rezerve bogate și care nu vor mai avea rezerve pe viitor. Și peisajul acesta se, va, fi, va continua așa vreme de decenii. Și acesta ne indică faptul că avem nevoie de abordare comună, nu de individualism. De, cuvântul egoist nu a fost utilizat, dar ca să spunem pe nume, chiar asta e. Solidaritate sau egoism e întrebarea care se pune. Cu privire la întrebările adresate de Lordul Dropper, m-ați întrebat dacă Comisia pregătește ceva. Da, există o strategie, dar problema este lipsa voinței de a pune în aplicare această strategie. Chiar și acest regulament privind gazul faimos la care ne referim tot timpul, care este o materializare a articolului 194, Primul uh, proiect a fost ambițios, apoi Comisia a discutat cu statele membre și a venit cu o versiune care este foarte puțin ambițioasă. Și apoi uh, ce a venit de la Consiliu a fost și mai puțin ambițios și acum noi încercăm să Uh, mai adăugăm niște ambiție, dar vreau să vă spun că vom ajunge la un eșec dacă uh, opiniile ambițioase ale Parlamentului vor uh, fi uh, nimicite de lipsa de entuziasm, ca să fie o eufemistic, a statelor membre. Deci conceptul, da, există, dar va supraviețui. Mă întreb că nu, mă, mă, mă tem că nu va supraviețui dacă nu reușim să uh, găsim suficientă voință politică. Ați vorbit despre aceste rezerve de petrol de 90 de zile despre sustenabilitate, cred că ar trebui să mai vorbim două ore ca să lămurim subiectul. Mă adresam domnului Lechie, care văd că nu mai este în sală, așa că o să revin la limba engleză. He asked about Russia. I mean, he, we from Central Eastern Europe are tired about... A vorbit despre amenințări și să, în Europa de Est ne tot întrebăm de unde vine de unde vine amenințarea. Dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Ucraina și la ce se întâmplă în Belarus, um, energia este utilizată ca o armă politică și acest lucru este foarte clar chiar și în ceea ce privește prelungirea staționării flotei ruse la Sevastopol. Uh, Așa că, da, există o legătură aici și am răspuns domnului Lăchie. Sunt de acord cu dumnealui că uh, energia nucleară este viitorul, sunt de acord și cu dumneavoastră. Există unele state membre care nu doresc acest gen de energie. Știu că uh, Uh, Germania este destul de rezervată, dar este gata să achiziționeze electricitatea care provine din energie nucleară și atunci nu mai are niciun fel de rezervă ecologică sau știu eu de ce gen. Deci, cred că trebuie să depășim aceste diferențe în ceea ce privește uh, mixul energetic sau ca să folosesc această expresie foarte frumoasă din franceză, le bouquet energetic. Dacă vom utiliza aceste um, mixuri energetice diferite, vom fi mai complementari. Vom putea să ne completăm unii pe alții la nivelul statelor membre. Sunt de acord că voința politică este cuvântul cheie și este și deficitul cheie. Spuneți că Trebuie să testăm această voință pe baza modelului Schengen uh, și anume cooperarea întărită, însă mă tem că vom avea o mm, um, afectare a celor care sunt cei mai uh, săraci. Adică se vor regrupa cei care sunt cei mai săraci sau cei care au cea mai mare nevoie de gaze naturale, dar care nu produc gaze naturale. Într-adevăr, trebuie să existe solidaritate și din partea celor care au propriile resurse sau cei care au fost foarte deștepți acum mai mulți ani datorită ideilor generalului de Gaulle și nu o să spun despre ce țară este vorba, dar care au fost suficient de deștepți să investească în energia nucleară și acum uh, asta a fost ca o binecuvântare pentru țara lor. Și de asemenea trebuie să mai participe și sunt interconectați prin diferitele gazoducte că, cu alte continente. Da, este o idee bună, dar dacă nu participă și cei care sunt um, furnizori uh, la această solidaritate și participă numai cei care au nevoie de această solidaritate, nu știu cum o să putem rezolva lucrurile. Și aș dori să fac diferența între securitatea pe termen lung, care depinde de cercetare, de sursele regenerabile, etc., dar acest lucru este diferit. Nu e vorba de securitate aici, ci de o strategie pe 20-30 de ani. Securitatea este pe termen scurt atunci când mm, gazele sunt întrerupte, furnizarea de gaze este întreruptă, așa cum spunea colegul din Bulgaria sau colegul din Slovacia, atunci când spitalele, școlile, transporturile publice sunt întrerupte, fabricile sunt închise, când există o amenințare comparabilă cu Uh, o situație pe timp de război, o situație de bombardament. Putem paraliza o țară utilizând această armă, energia. Și voi defini această, uh, acest aspect pe termen scurt și o să mă refer aici mai ales la gaze și la petrol, pentru că acestea pot fi achiziționate pe piața spot de la Rotterdam și uh, Așa cum spuneam și mai devreme, suntem pe cale de a ne pierde partea estică, tocmai din cauza că sunt utilizate aceste instrumente și dacă cineva ar trage linia între democrație și tarifele la gaz, veți vedea că atunci, cu cât sunteți mai democratic, cu atât plătiți un preț mai mare și invers. Deci nu e vorba aici de o marfă, ci de un instrument geopolitic. Și în acest context uh, al crizei economice de astăzi, nu sunt de acord cu unul din vorbitori care spunea că am depășit criza. Ne aflăm acum într-un al doilea val și unii economiști spun că ne mai așteaptă uh, un nou val de criză. E bine, în acest context nu vom putea să avem creștere și uh, lo locuri de muncă dacă vom continua să avem aceste mono, acest monopol al furnizării din Rusia, din uh, țările arabe, în ceea ce privește petrolul, în ceea ce privește gazele naturale și sunt, la un moment dat a existat chiar amenințarea creării unui OPEC și în domeniul gazelor naturale. Și clienții plătesc 300 de dolari pe 1000 de metri cubi pentru gazul din Rusia și prețul spot la Rotterdam este de Ce înseamnă? Că plătim de două ori mai mult pentru gazul din Rusia ceea ce înseamnă că creșterea economică este penalizată, locurile de muncă sunt penalizate, iar Europa este mai puțin competitivă decât ar putea fi. Cineva a întrebat cine va plăti pentru toate acestea și de ce avem nevoie în termen de intervenție publică. În momentul în care o piață sau un stat eșuează, Uniunea Europeană trebuie să intervină din punct de vedere al autorității publice și din punct de vedere al finanțării. Deci interconexiunile care nu sunt viabile din punct de vedere economic trebuie plătite din uh, bugetul comun. Dacă trebuie să construim uh, să, să, să, să um, constituim stocuri, cei care investesc trebuie să fie remunerați. Și um, proiectul inițial presupunea o compensație pentru investiții. Deci dacă cineva dorește să creeze stocuri, ar trebui să fie uh, recompensat în caz că poate să furnizeze re- energia respectivă în timpuri de criză. Și dacă și trebuie să ne punem întrebarea, dorim să avem un set de 27 de politici în acest domeniu sau o abordare comună? Ca să-i răspund domnului Vibrod, da, avem o viziune, însă nu există o voință politică suficientă. În ce privește finanțarea, domnule Bize, în ce privește eforturile de investiții, statele membre sau companiile trebuie să fie motivate pentru a investi în stocurile și depozitele de case, în infrastructură. Însă aceste lucruri trebuie să respecte regulile pieței. Autoritatea publică însă este cea care trebuie să intervină atunci când piața nu mai funcționează. Acum, răspunzând colegului din Turcia, Proiectul Nabucco este complicat. Nu aș încuraja nu i-aș încuraja pe prietenii noștri din Turcia să facă o legătură între negocierile de aderare și participarea și solidaritatea față de Uniunea Europeană în domeniul securității energetice, pentru că acest lucru ar putea fi prost interpretat. Știu care sunt regretele și durerile statului turc în timpul procesului de negociere, dar această legătură, această instrumentalizare a securității energetice nu este în avantajul Turciei. Și pentru a încheia, acum Parlamentul European are o viziune, are un proiect ambițios, însă există un risc clar de eșec și trebuie să fiu foarte um, cinstit aici în ciuda conceptelor și dorințelor foarte bune, suntem foarte aproape de a pierde bătălia și o să închei cu acest ton alarmist. Mulțumesc, domnule Sariuszwolski. Vreau să vă spun că este o onoare pentru mine să pot să fi putut prezida această ședință din această țară și așa, din această seară. Și așa cum ați spus uh, mulți dintre dumneavoastră, situația națională diferă de la un stat la altul, dar iată, în ceea ce privește energia nucleară, dar iată, Suedia va avea un vot în Parlament cu privire la energia nucleară în curând, care va determina calea pe care o va urma această țară și mentalitatea suedeză privind energia nucleară va fi modificată pe viitor. Mă bucur foarte mult că am participat la această ședință, mă bucur că am putut asculta părerile dumneavoastră pentru a le transmite mai departe la mine acasă în Suedia. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o seară plăcută.